ajutăm și presa. Avem trei categorii, patru categorii de voturi, care, a căror importanță variază. Vă rugăm să intrați în liniște, spune domnul președinte. Cei care intră acum în sală sunt bineveniți, dar și mai bineveniți o să fie dacă o să păstreze liniștea. Continuăm lucrările. Avem două categorii de vot legate de pachetul bugetar pentru 2011. Apoi avem transferuri obișnuite din bugetul 2010 și apoi, și apoi punctul doamnei Holmeier cu privire la politica imobilă, imobiliară. Nu are legătură cu bugetul, dar este pe ordinea de zi. Acum, legat de bugetul 2011, vă rog să fiți atenți. În urma celor uh, discutate, înțeleg că mai multe grupuri, grupul socialist, grupul verzilor, domnule președinte, grupul liberalilor, grupul GUE doresc să se amâne votul pe punctele legate de ITER și de procedura instrumentului de flexibilitate. Așa este, da? Da. Bine, atunci. În acest caz, vă întreb dacă este cineva care solicită să se voteze pe aceste puncte. Dacă nu votăm aceste puncte acum, vă propun să le amânăm, să amânăm votul pe aceste teme pentru o sesiune extraordinară, o reuniune extraordinară a Comisiei pentru Buget. Am întrebat în timpul discuției care ar fi posibilitățile practice și am putea Sigur că o să vă trimitem o invitație în scris, o confirmare în scris. Am putea să folosim o breșă luni 13 decembrie la Strasburg între 20, 30 și 22 și 22 în sala VIC 100. Domnule președinte, noi solicităm ca votul să fie amânat pentru la anul, nu pentru săptămâna viitoare. Pentru că nu vrem să votăm astăzi, nu vrem să votăm nici pe 13 decembrie. Propunerea dumneavoastră eu aș vrea să votăm uh, propunerea de a amâna aceste rapoarte pentru o altă dată la anul. Câte, câteodată viața e absurdă, nu e așa? Je vais faire une proposition. Salvador Garriera prend la parole s'il le veut. Am să fac o propunere, spune domnul președinte. În, uh, printre prerogativele mele de președinte al Comisiei pentru Bugete se numără uh, cel uh, referitor la deciziile luate cu privire la ordinea de zi. Constat că sunt mai multe grupuri care nu doresc să votăm astăzi. și eu decid că nu vom vota astăzi și vedem luni ce facem. Asta înseamnă, sunteți de acord? Încerc să las cât mai, să avem cât mai mult timp să avem cât mai mult timp unitatea Parlamentului European și le mulțumesc celor care mi sunt de ajutor în acest demers. Le mulțumesc și celorlalți pentru că mă lasă. să păstrez calmul. Avantajul acestei soluții este că aceste trei voturi sunt amânate. Și vom relua întrebarea luni. Între timp, Vă amintesc pentru reprezentanții publicului și a celorlalte instituții. A, vor, se vor fi petrecut între timp o ședință a Consiliului de Miniștri care se va fi pronunțat cu privire la coreperul de astăzi. Conferința președinților de mâine dimineață, președinții grupurilor, care sunt responsabili, se sesizează pe acest dosar și decid uh, calendarul de examinare a diverselor elemente de către plenară. Și, oricum, există o reuniune a Comisiei pentru Buget luni. Conferința președinților va decide dacă se va uh, introduce pe ordinea zi a plenarei săptămâna viitoare sau la anul sau în 2012 acest subiect. Asta înseamnă că punctele 2.1 legat de flexibilitate, 2.2 legat de proiectul de raport al domnului Böge cu privire la acordul instituțional legat de ITER, punctul 2.3, bugetul rectificativ 2010, cele trei subiecte legate unul de altul, sunt amânate. Așa că putem trece nu. Reimer dorește să intervină. Păi, Cu tot respectul, domnule președinte, acest pachet nu mai poartă numele meu. Und ich bin auch nicht der Auffassung. Și de asemenea, nu sunt de părere că decizia ca ITER sau FLEX să fie amânată ține de conferința președinților. Nu, odată, deci aceasta este prerogativa Comisiei de Bugete și nu ar trebui să intervenim. În al doilea rând, constat că în instituția noastră, nu doar la Comisia Bugete, este diseminată impresia că raportorul, ținând cont de interesele Parlamentului, a militat vehement pentru menținerea mecanismul de flexibilitate și revizuire la nivelul, uh, cel puțin, la nivelul celui de cel puțin acum. Și iată că se sugerează că mi-aș fi lăsat colegii baltă. S-a spus că aș vinde prerogativele Parlamentului pentru câteva parale, dar este falsă această premisă sunt de părere că, iată, trebuie să se ia o decizie, indiferent cât de mizerabilă este situația. De aceea, mă refer acum la cele două rapoarte care mi-au revenit, perspectiva financiară și cadrul financiar multianual, care vor fi negociate din uh, ianuarie, Ehm, deci, cele două rapoarte nu vor mai purta numele meu. Domnule președinte, mă retrag și dumneavoastră trebuie să preluați responsabilitatea de a fi raportor. Îmi pare rău, ehm, nu văd altă soluție și dat fiind rezultatul trialogului, mă văd obligat să iau astăzi această decizie pe care v-am comunicat-o de altfel. Euh. Mulțumesc. Mulțumesc, Kramer. Cred că toată lumea înțelege cum vă simțiți și vă felicită pentru competență și pentru demnitate. Dacă au fost uh, propuneri uh, surprinzătoare, cred că a fost o uh, greșeală de traducere pur și simplu. Este o aluzie biblică ce corest nu poate să fie înțeleasă decât gândindu-ne la o eroare de traducere. vă voi succeda, iată, în calitate de raportor la acest punct. Salvador Gariga și apoi voi da cuvântul raportorului cu privire la organizarea votului pentru buget. Salvador, nu acum, mai târziu? Bine, atunci uh, ne întoarcem către raportor la anumite pasaje s-ar putea să avem nevoie de cartelele de vot dacă nu e nevoie, cu atât mai bine. Poate va fi unanimitate, deși după atmosferă n-aș paria pe asta. Cred că ar fi mai bine să avem la îndemână și cartelele de vot. Doamnă raportor, cum propuneți să organizăm votul pe tema bugetului 2011? Am înțeles că există un acord politic majoritar, nu unanim global vorbind, pentru a vota uh, propunerea venită din partea Comisiei Europene, așa cum a fost ea modificată de Coreper, însă, din motive tehnice, vor fi mai multe voturi blocate și mai multe amendamente depuse de membrii Parlamentului ca pe care firește va trebui să le votăm. Doamna raportor, vă dau, dau cuvântul să ne spuneți cum doriți să ne organizăm. To say, uh domnule președinte. Este important să menționez faptul că, iată, am lucrat împreună cu Helga Trüppel. Avem așadar o listă de vot pentru, secția 3, dar, pentru secțiunea 3, dar și pentru celelalte. Nu spun că am lucrat împreună cu Helga Trüppel ca să dați vina pe amândouă, ba din potrivă. Am vrut să păstrăm sentimentul unității aș sugera să votăm, așa cum am uh, exprima, explicat și într-un e-mail pe care vi l-am trimis. Un vot, mai întâi pe sume cu observații, deci uh, secțiunea 3 și celelalte, apoi rezervele și apoi votul pentru tabelul discutat anterior. De asemenea, între sesiunile de votare ar trebui să votăm și amendamentul privind resursele proprii. Am două anunțuri tehnice pe care doresc să le fac. Dat fiind că am descoperit în timpul activității noastre că unele lucruri asupra care s-a decis nu apar în uh, noul text de buget al Comisiei. Deci am decis să le avem încorporate totuși, ceea ce înseamnă că uh, la 1 la 0804 la 080401 vor fi introduse acestea și apoi recomand să votăm pentru amendamentul 003 referitor la 080401. De asemenea, ne referim și la o altă linie bugetară, 150550 referitor la tineretul în acțiune. Aș dori să fie inclus și amendamentul meu oral. La nivel tehnic, Comisia trebuie să includă și acest element. Din momente tehnice au omis să o facă. Atât din partea mea. În ceea ce privește sumele și amendamentele aferente, referit, cu excepția celui menționat anterior depus de Helga Trüpper, aș dori să vot, votăm împotriva tuturor. Domnul președinte, trebuie să verificați dacă este posibil să votăm în bloc împotriva acestor amendamente pentru a ușura situația. Dacă nu, vot, le votăm pe rând. În ceea ce privește rezervele, nu cred că este posibil să avem un vot în bloc, pentru că la 8 plus 3, la aceste rezerve, aș dori să recomandăm vot, să recomand votul pentru 5 dintre ele, așa că trebuie să votăm separat. Atât din partea raportoarei. Très bien, je vous remercie. Mulțumesc. Deci primul vot la care trecem este mobilizarea instrumentului de flexibilitate același, aceeași denumire, dar nu același lucru, acel instrument de flexibilitate care este o linie bugetară ce poate permite depășirea plafoanelor. Și aici trebuie să votăm separat, diferit de votul bugetar. Raportorul era domnul Böge, așa că reiau uh, în nume propriu această propunere. 500 de milioane această mobilizare ne permite să obținem finanțarea tuturor priorităților Parlamentului în bugetul pentru 2011 sub formă de credite de angajament. Cine este pentru? Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri. Majoritate clară. Nu e nevoie de verificare electronică. Se adoptă. Acum vă propun să trecem la tabelul de vot, secțiunea 3, lista de vot pentru secțiunea 3. Aveți cu toții lista, puteți cu toții să votați. Vă amintesc, sigur că vom depune, vom supune la vot toate amendamentele. Vă reamintesc că dacă nu avem la nivelul superior al plenarei, al Consiliului de Miniștri și al Consiliului de Miniștri respectiv, dacă nu există vot identic pentru toate liniile, va urma apoi o conciliere. Obiectivul politic e, pare a fi în majoritatea celor de față să ajungem cât mai repede la un acord și la un vot în, în conformitate. cu privire la ce a adoptat Coreperul. Însă, cu siguranță, vor fi și puncte de dezacord uh, legat de rezerve mai ales. Pentru categoria 1A avem amendamentul 18 al domnului Sondergaard de la GUE. Raportorul se, raportorul se opune. Cine este pentru? 4 voturi pentru. Cine este împotrivă? Ceilalți. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 012 al domnului Goran Ferm. Cine este pentru? Uh, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Două abțineri se respinge, însă domnul Portaș dorește să intervină. Se quiser facilitar a votação. Domnule președinte, dacă vreți să ușurăm procedura de vot, atunci când votăm amendamentele depuse de grupul meu, ar fi bine să fie votate în bloc. Dot. Mulțumesc foarte mult. Dacă și restul spun la fel, v-am fi recunoscători. Ar fi foarte bine. Cu acordul domnului Portaș vă propun ca amendamentele 30, de la 38 până la 22, deci 38, 41, 39, 40, 42, 43, 17 și 22. Și mai este unul, 21, Acestea sunt amendamentele grupului GUE din categoria 1A. Sigur că votăm categorie cu categorie. Acestea sunt uh, supuse votului în bloc. Domnul Portaș este de acord, raportarea se opune acestor amendamente. Cine este pentru? Domnul Portaș. Cine este împotrivă? Mai mulți. Abțineri. Mulțumesc. Domnule Portaș, singur nu poate constitui o majoritate, deci se resping toate aceste amendamente. Urmează amendamentul 49 al doamnei Andreasen. Raportarea se opune. Cine este pentru? Două persoane. Cine este împotrivă? Mai mulți. Abțineri? Una. Se respinge. Amendamentul 3 al doamnei Trupel, care, cu care raportarea este de acord. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. 4 împotrivă, abțineri, o abținere. Se adoptă. Amendamentul 50 al doamnei Andreasen. Raportoarea se opune. Cine este pentru? Doamna Andreasen, presupun. 3 voturi pentru. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1 al doamnei Trupel. Raportoarea se opune. Cine este pentru? Verzi. Și domnul Portaș. Cine este împotrivă? Ceilalți, mulți alții. Abțineri. Una, Anien îmi dorește să intervină. Am fost inspirată de domnul Portaș și aș spune că amendamentele Fionei Hall pot fi votate în bloc. Ține de grupul meu. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru cooperare, doamnă Jensen. Deci toate amendamentele doamnei Hall în categoria 1A, pentru că nu putem uh, trece în altă categorie. Deci de la 009 până la 005 raportoarea se opune. Cine este pentru? De la 004 începem. Cine este pentru? Părerile sunt împărțite, așa că vă întreb dacă aveți cartelele de vot, verificăm cu vot electronic. Amendamentele de la 004, 009? Nu. a votat, uh, este un vot în plus la socialiști. Și unul în plus de la PPE. PPE-ul sunt eu. Eu nu votez. Însă s-a rezolvat și cu socialiții, nu știi. Nici eu, nici Iuta nu votăm. Îmi scot cartela. Bine. Supun la vot amendamentele, raportoarea se opune, am deschis votul. Iuta nu votează. Am deschis votul. Ingeag a voté. Le vot est clos. Am închis votul. Am închis votul. Rezultatul este 19 pentru, 22 împotrivă. Se resping aceste amendamente. La categoria 1B sunt două amendamente din partea GUE pe care le supun la vot în bloc. Raportarea se opune. Cine este pentru? GUE. Cine este împotrivă? Tot restul lumii. Abțineri? Nu sunt abțineri. Domnul Portaș, din păcate, este singur. Amendamentele se resping. Apoi, în categoria 2, sunt mai multe amendamente de la domnul Ehrenhauser, care nu este de față. Le supun la vot în bloc. Raportoarea se opune. Cine este pentru? Pardon, Monsieur Ehrenhauser e la? Domnul Ehrenhauser este aici? Da, sigur că sunt de față, domnule președinte. Uh, sunt împotriva votului în bloc. Eu? Wunderbar, ja. Selbstverständlich bin ich... Da, domnule președinte, deci sunt de față, nu am solicitat să votăm în bloc, ci vreau să votăm fiecare amendament în parte. Foarte bine. Vă rog să... Vă rog să mă scuzați, nu am văzut că erați prezent în sală. Acum că am constatat că sunteți prezent, vă întreb dacă acceptați să votăm în bloc. Ja, genau, das wollte ich vorher sagen. Nein, ich bin nicht einverstanden. Nu, nu sunt de acord, domnule președinte. Este dreptul dumneavoastră. Și colegii vor aprecia acest lucru. Amendamentul 57, cine este pentru? Vă mulțumesc, împotrivă, mulțumesc, ab- deci abțineri, respins. 58, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62, pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Niciodată. Avem acum un amendament din partea GUE, de fapt mai multe, amendamentul 19, 20, 44, 45, 46, 47, 48 și atât la categoria H2. Mulțumesc domnului Portaș și le supun la vot în bloc. Raportoarea se, este împotrivă. Cine este pentru? aceste amendamente. Domnul Portaș este pentru, cine este împotrivă? Din păcate, o mare majoritate. Toate aceste amendamente sunt caduce. Ceea ce ne aduce la amendamentul 68 al domnului Ehrenhauser pentru, împotriva abțineri, respins. 69 al acelui așa autor. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Remarc că nici domnul Ehrenhauser nu votează pentru amendamentele sale. Dar noi votăm. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Avem după aceea toate amendamentele GUE și am terminat cu categoria H2. Trecem la H3A. Aport, amendamentul doamnei Andreasen. Cine este pentru? Doamne Andreasen. 4. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri. Amendamentul este respins. După aceea, un amendament izolat GUE 24. Raportarea este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul este respins un singur amendament la uh, rubrica 3B. Cine este pentru? Patru persoane. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri. A fost respins. Cate... Rubrica 4. O serie de amendamente GUE care corespund la celor trei amendamente din uh, josul paginii. Dăm pagina și după aceea urmează Amendamentele 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 și 35. Raportoarea este împotrivă. Sunt supuse la vot în bloc. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri? Aceste amendamente au fost respinse, ceea ce ne ajunge la, la amendamentul 78 al doamnei Andreasen. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, a fost respins. Ne ajungem la un alt, a, un alt amendament al domnului Andreasen, 78, cine este pentru? Patru persoane, împotrivă, vă mulțumesc, abțineri, respins. Urmează amendamentul 2 cu privire la banane. Raportarea este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Majoritatea împotrivă. Vezi și socialiștii dețin minoritatea cu privire la banane. Deci acest amendament a fost respins. Trecem la categoria, la rubrica 5, 3 amendamente ale domnului Ehrenhauser. 80 poate este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 81. Pentru. Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. Respins. 83. Cine este pentru? Abțineri. Nu. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri. O abținere. Și acest amendament este și respins. La celelalte secțiuni, Amendamentul 87 al doamnei Andreasen, raportarea este împotrivă, cine este pentru? Patru persoane. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc, abțineri, a fost respins. Amendamentul 90 al domnului er- Ehrenhauser. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Vă mulțumesc. Abțineri. A fost respins. Amendamentul un amendament care mi este drag în legătură cu resursele proprii. Însă raportarea este împotrivă. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Aceeași majoritate ca și înainte. Abține și eu nu am drept de vot, pentru că suntem prea mulți în partea PP-ului. Sper că președintele verzilor uh, poate să vadă martiriul la care mă supun. Da. Da, este un cadou frumos. Așadar, amendamentul 14 al domnului Ferm. Raportoarea este împotrivă. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Aceeași majoritate. Respins nous passons maintenant au vote des amendements. Trecem acum la amendamente cu privire la rezerve. Uh, am aici acordul raportoarei. Vă propun să uh, luăm amendamentele în bloc pentru a fi coerenți. În ceea ce privește categoria 1A, este vorba de rezerve pentru noile agenții, care sunt coerente unele cu altele. Deci le supun la vot în bloc toate rezervele de la rubrica 1A. Raportoarea este pentru. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? O abținere. La rubrica 3A Același lucru, vot în bloc pe aceste două amendamente sau nu? Nu? Nu, pentru că este vorba de două autorități diferite. Deci, în legătură cu SIS-2, directorul general a exprimat o neliniște în legătură cu rezerva de 100%. Această neliniște îndeamnă raportoarea să își schimbe propunerea. Îmi spuneți da sau nu. Nu. Deci nu vă sub... schimbați poziția, supunem amendamentul la vot. Deci 72. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73 în legătură cu European Police College. Uh, Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. O abținere se adoptă. La rubrica 3b, raportorul este, raportarea este împotriva propriei sale rezerve. Deci vă retrageți acest amendament. Înțeleg. La rubrica 4. Da, mă scuzați, doamnă raportor. Am un comentariu. Nu aș spune că aceste amendamente sunt uh, retrase, pentru că eu le-am redepus ca raportoare, însă nu sunt autoarea raport, amendamentelor și aș prefera să, ca acestea să se voteze. Pentru că au venit informații noi, mi-am schimbat opinia cu privire cu aceste rezerve, însă s-ar putea ca autorii amendamentelor să nu fie de acord cu mine. Deci eu propun să votăm aceste amendamente. Eh, eh, Atunci, înseamnă că vreți să supunem la vot eh, amendamentul 75. Bine. Atunci, 75, raportoarea și-a schimbat părerea și este împotrivă. Cine este pentru? Nimeni. Cine este împotrivă? Toată lumea. Deci, a fost respins, ca și cum ar fi fost retras. Uh, 77 al raportoarei. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Nu există abțineri. Se adoptă. 11 al domnului Ferm. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dreapta și centrul. Abțineri, deci ușoară majoritate în legătură cu bananele. Observ că domnul Goran Feam reia problematica bananelor de la un alt coleg. La rubrica 5, 79, cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotriva, abțineri. Nu există abțineri, se adoptă. 10 al domnului Ferm. Raportarea este împotrivă. Cine este pentru? Aici există mai multe voturi pentru, deci vom verifica electronic. Nu voi vota, spune președintele. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. 21 la 21. Deci amendamentul este respins. 82 reunește două amendamente din partea raportoare care nu vrea, este împotriva amendamentului, însă nu îl retrage. Vom vota, însă un singur vot. Votăm în bloc cele două amendamente de la 82. Cine este pentru? Există câteva voturi pentru. Cine este împotrivă? O mare majoritate. Abțineri. Aceste amendamente au fost respinse în bloc. Amendamentul 84 în legătură cu consilierii special. Cine este pentru? Împotrivă? Mă vă mulțumesc. Abțineri? Unii au votat și pentru și împotrivă. Însă suntem mai degrabă împotrivă. Scandinavii sunt foarte relaxați pentru că este ca și cum ai conduce pe gheață. Pentru a te întoarce trebuie să te întorci cu 180 de grade. 85. Raportarea este pentru. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Două voturi împotrivă. abțineri, se adoptă. Un amendament al domnului Ehrenhauser, 86. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. A fost respins. La celelalte secțiuni persistă, există în continuare rezerve două amendamente ale doamnei Helga Trüppel pot fi luate împreună, doamnă raportor? Da, îmi cer scuze, nu mai este vorba de bugetul Sidoniei, este bugetul Helgei. Deci putem să votăm în bloc. Cine este pentru aceste două amendamente? 88 și 89. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. În același fel, 15 și 16 al domnului Farm. În bloc, cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu există o majoritate. Deci, acestea două, două sunt respinse în ciuda susținerii raportoarei. Trecem acum la întregul tablou care corespunde operațiunii legate de salarii. Și pentru a răspunde la întrebarea pe care am pus-o Helge Truppel, care ne este foarte dragă. Finanțarea operațiunii salarii nu are consecințe negative asupra bugetului de funcționare a altor instituții are consecințe pozitive pentru că executând decizia Curții de Justiție există asemenea consecințe, însă nu există urmări negative. Deci raportarea noastră este pentru. Deci în bloc, întregul tabel, cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Două voturi. Abțineri. O abținere. Vă mulțumesc. S-a hotărât atunci și am încheiat discuția cu privire la cifre. Acum rezoluția. Raportorii depun o rezoluție, au depus o rezoluție pe care eu aș numi-o foarte descriptivă. Supported by the rapporteur, rejected. Now supported by the green rapporteur. Sorry. But Sedonia was again. No. Sur, sur la déclaration, donc. În ceea ce privește declarația, este una descriptivă, însă există amendamente. sau nu, există mai mulți autori. Așadar, amendamentul 1 al domnului Hartong. Cine, raportarea este împotrivă. Cine este pentru? Domnul Hartong este pentru. Două voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. După care urmează trei amendamente ale domnului Haglund. Întreb liberalii dacă se pot vota în bloc. Nu? Nu. Nu este nicio problemă. Deci amendamentul 2 din partea domnului Haglund. Raportorul este, raportarea este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dar nu am controlat. Deci vot electronic. Iuta și eu nu vom vota. Amendamentul 2. S-a deschis votul și s-a închis votul. Suspans. 19 pentru, 21 împotrivă, deci amendamentul cade. Amendamentul 3 al domnului Haglund. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc și socialiștii se abțin. Așadar. Deci a fost respins. Amendamentul 4 al domnului Haglund. Raportorul este împotrivă. Cine este împotrivă? Vă sugerez să votăm electronic este aceeași majoritate ca și înainte, însă este mai bine să verificăm, pentru că acestea sunt alianțe politice neobișnuite. S-a deschis votul, s-a închis votul pe amendamentul 4, 19 pentru, 23 împotriva, aceeași majoritate a fost respins. Amendamentul 5 al domnului Hartung. Raportarea este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, a fost respins un nou amendament Haglund, numărul 6. Raportoarea este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Vom verifica electronic. Se pare că există o mică schimbare. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul pe amendamentul 6. 19 pentru, 20 împotrivă. Amendamentul este respins. Amendamentul 7 și 8 al domnului Haglund și Hartong, care sunt identice, le vom supune la vot electronic. S-a deschis votul pe 7 și 8. S-a închis votul. 20 pentru, 21 împotrivă. Foarte apropiat, însă ambele amendamente sunt respinse. Votul acum asupra întregului raport. Vom face, vom face un vot electronic pentru la votul final. S-a deschis votul. Votul este împotrivă, spune președinte. Votul este închis, de fapt. Își cere scuze președintele. 27 pentru, 5 împotrivă și 10 abțineri. Deci, raportul este adoptat. O felicităm pe raportoare. Și mulțumesc tuturor membrilor. Mulțumesc. O felicităm și pe Helga Trupel și mulțumesc membrilor pentru cooperare. Însă nu am terminat. Domnul Alvaro vrea să ia cuvântul. Domnul vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să iau cuvântul atâta timp cât avem uh, alături de noi și un reprezentant al conferinței președinților, pentru că, iată, uh, domnul Combendit este membru și în conferința președinților și în această comisie și profit de această ocazie, pentru că, iată, ceea ce a spus domnul Böge, uh, retrăgându-și numele de pe raport, nu este un lucru obișnuit. Așa ceva nu am mai pățit și rare ori se întâmplă asta în Parlament. Numai când există contradicții clare în ceea ce privește procedura și conținutul. Așadar, din acest motiv, pentru că procedura bugetară a fost una inedită și Ținând cont de reacția domnului Böge, aș vrea să spun că dacă terminăm cu acest subiect, coordonatorii sunt rugați să ia în calcul posibilitatea ca împreună cu conferința președin președinților să analizeze aceste reguli privind competențele. Pentru că această situație nu este una unicat, pentru că, iată, vedem că acum este afectată comisia noastră de ceea ce se întâmplă, dar poate fi afectată și altă comisie parlamentară pe viitor. Sigur, este o situație incomodă pentru dumneavoastră, dar, dragă prieten, trebuie să asculți și critica aceasta. Sigur, la plenară putem să ne certăm foarte frumos, dar de data aceasta este vorba despre reguli democratice după care uh, funcționează o instituție. Îmi pare rău, Daniel, nu pot să se deruleze lucrurile mereu așa cum le dictezi. Da, treaba ta, fă cum vrei. Oricum, nu o considera ca pe un atac personal din partea mea. Trebuie spus clar că conferința președinților trebuie să respecte prerogativele comisiilor parlamentare, totuși. Este inacceptabilă situația ca atunci când discutăm despre astfel de subiecte să se întâmple asta. Sigur, toate grupurile politice au fost implicate și nu suntem niciunii lipsiți de vină. Este foarte clar. Dar v-aș ruga foarte mult, fără a deveni ridicol și fără a exagera, să ne punem la oaltă cu conferința președinților și să întrebăm de ce lucrurile s-au derulat totuși astfel. La urma urmei nu cerem prea multe și cred că nu se cer prea mult atunci când cerem ca prerogativele comisiilor parlamentare să fie respectate și atunci când se solicită un demers diferit, acestuia să-i se dea curs în anumite situații. Și acum poți să intervii. Intervin eu mai întâi. Dragă colega, am uh, înțeles ce a spus dumneavoastră, cred că sunt toată lumea de acord cu ce a spus legat de, de colegul Böge. Experiența va arăta un lucru pe care îl știm în Franța din 68 încoace, poate că în Germania încă nu, că dacă îi dai lui Daniel Cohn-Bendit ocazia să vorbească, uh, trebuie să ai grijă ce te așteaptă. Domnul Cohn-Bendit. Mulțumesc. Da, nu vreau să mă adresez uh, Uh, lui Alexander Alvaro, acestui simpaticuț din Parlament uh, neapărat, dar vreau să spun că noi, cei de la Conferința Președinților, suntem într-o dilemă politică. De exemplu, această dilemă are urmări directe asupra procedurii bugetare și asupra interpretării a ceea ce dictează tratatul de la Lisabona. Tocmai de aceea conferința președinților uh, intervine pentru că de când avem tratatul de la Lisabona, mereu suntem între Ciocan și Nicoval. Avem Consiliul care interpretează tratatul de Lisabona la nivel interguvernamental și Parlamentul care o face în mod, într-un mod total diferit și de aceea, de la bun început, am știut că situația este una dificilă. Pentru Alain a fost de asemenea dificil pentru că și acesta uh, a negociat uh, în paralel cu președintele Buzek. Pentru prima dată avem o divergență politică care depășește sfera negocierilor bugetare. Avem o divergență între Consiliu și Parlament. Și de aceea, de la bun început, a existat această dihotomie. Înțeleg că există probleme, dar uh, nu este întâmplător faptul că președinții tuturor grupurilor politice au purtat această sfadă, să zicem. Nu am fost mulțumit de modul în care doar eu și Verhofstadt am sprijinit uh, convenția lui Alain Masur. Nu ați avut tupeul și puterea să îl sprijiniți pe domnul președinte. Am avut, uh, l-am avut pe Giefer, doar eu și Guy Verhofstadt doar noi doi l-am susținut pe președintele vostru și voi l-ați lăsat baltă. Așadar, iată cum funcționează acest joc, stimate prieteni. Din păcate, trebuie să vă părăsesc pentru că am promis să fac și alte lucruri, dar sunt oricând dispus să vin la următoarea reuniune pentru a dezbate ore în șir. Nu plec acum pentru că mă simt jenat, ar fi pentru prima dată în viața mea să părăsesc o discuție doar pentru faptul că lucrurile devin incomode. Ar fi mult prea simplu să procedez astfel. Bien, je vous avais prévenu, mes chers collègues. Mm. Sunt mai multe solicitări de intervenție, spune președintele. Vă rog să fiți conciși, pentru că așa să terminăm cu voturile. Domnul Hartong, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare foarte rău că ne părăsește Daniel Combendit, pentru că cred că am fi putut avea o dezbatere interesantă. O întrebare, a, ai cui sunt acești bani? Cred că sunt banii uh, statelor membre și nu banii Parlamentului, nu? Je Et donc vous pourrez poser la question puteți să-i puneți personal întrebarea domnului Bendit, care va fi cu siguranță încântat în uh, alte împrejurări. Goran Fern. Voi fi foarte succint, domnule președinte. Sunt de acord cu Alexandra Alvaro. Avem o, aici o dezbatere căreia trebuie să-i dăm curs, dar nu acum. Acum, când spiritele sunt atât de încinse, nu este bine. A trebuit să ne pregătim pentru această dezbatere și să o purtăm. Este clar că a existat o confuzie la nivelul competențelor. Secretariatele s-au aflat într-o situație extrem de dificilă, au existat foarte multe interfețe. Până la anul trebuie să rezolvăm problema. În al doilea rând, în ceea ce vește situația lui Reimer Böge și calitatea sa de raportor, deplâng decizia sa. Consider că a fost un raportor excelent și mereu am uh, fost de acord cu acesta în, uh, am fost de acord uh, cu totul, uh, numai cu pasul final, nu. Păstrăm legătura zi de zi și Cred că până acum am făcut o activitate minunată, de aceea regret faptul că a renunțat la statutul de raportor. Sper să soluționăm această problemă pe viitor, pentru că, iată, este o funcție foarte importantă aceea de raportor pentru buget. Și pe viitor vom avea nevoie de un raportor foarte competent. Uh, Mulțumesc, Goran. Cred că toată lumea înțelege și apreciază ce a spus dumneavoastră, Reimer. Uh, da, a plecat domnul Combendit, dar aș dori să vă atrag atenția asupra unui lucru. Poate că serviciile noastre și secretariatul pot să creeze un dosar despre modul în care Comisia Bugete în istoria Parlamentului European a fost de la bun început, anual și cu fiecare ocazie, Comisia care a luptat pentru mai multe prerogative pentru Parlamentul European. Iată că eforturile acestea, întreprinse la Comisia de Bugete, au fost eforturi susținute întotdeauna și mereu, pas cu pas, am lărgit sfera drepturilor Parlamentului prin procedura bugetară. Deci nu trebuie să ne țină nimeni nicio lecție acum, dar cred că uh, Uh, ar fi foarte important să ne gândim la ce au făcut colegii noștri mai de mult în trecut, care au militat pentru drepturile Parlamentului și care au obținut astfel de drepturi. Ar fi bine să ne gândim la ceea ce ne-a arătat istoria și abia apoi să revenim la activitatea noastră. Merci. Mulțumesc. Vă propun să revenim acum, uh, să trecem acum la votul la punctul 10. Am terminat cu bugetul ajungem la lucrările mai obișnuite și cred că va fi un consens cu privire la uh, punctul 10. La Sosuria nu este de față, dar putem oricum să votăm. La Sosuria nu este de față, spuneam, avem mai multe cerere de transfer pe care cred că le putem uh, examina destul de repede. Cererea de transfer 60 care ar trebui să permită finanțarea pentru banane, însă nu există temei juridic. Din punct de vedere juridic, se dorește vot pentru a se respinge acest punct și va fi înlocuit de 66. Vă propun deci să respingem uh, transferul 60. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Mulțumesc că abțineri se respinge. Um, vă propun însă numele raportorului să adoptăm cele de transfer 63. Vă propun să votăm în bloc, pentru că astfel uh, va fi mai simplu. 63, 65, 66. Ca urmare a unui acord politic la care s-a ajuns la trialog pe care l-am acceptat uh, în momentul în care s-a discutat la Consiliu am acceptat atunci că, că pentru a nu consacra o parte a excedentului pentru gestiunea din 2010 pentru a finanța bananele și linia ICI, am spus atunci că vom încerca să găsim o metodă pentru ca acești bani să fie puși deoparte, puși bine, pentru a fi utilizați anul următor pentru banane și ICI. Și pentru a face față la două situații de urgență, în Haiti și Pakistan. Știți foarte bine ce tragedii umane au fost acolo. Acest acord politic se traduce prin trei transferuri, 60, 63, 64, 66. Există și o cerere transfer legată de fondul agricol, nu e nicio problemă politică acolo, așa că le supun pe toate la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? abțineri, aceste cereri de transfer se adoptă. Vladimir Manca are, ne propune cereri de transfer pentru alte instituții. Domnule raportor, vă rog. Ďakujem, pán predseda. Mám pred sebou tri prevody. Prvý... Mulțumesc, domnule președinte. Am trei transferuri, mai întâi C13. Este vorba despre achiziționarea unei clădiri în Sofia. Data trecută, la ultima întâlnire, am uh, amânat acest uh, subiect pentru că așa a raportarea doamna Holmeier, dar am câteva întrebări pentru acum. Vreau să știu dacă toate chestiunile juridice în legătură cu această clădire sunt acoperite și, în al doilea rând, dacă această clădire uh, Uh, trebuie să servească Parlamentului și Comisiei în același timp, astfel încât 40% să revină Parlamentului și 60% Comisiei. Vreau să știu dacă sunt clarificate toate plățile. Și o întreb pe doamna raportor ce părere are. Je vous Mulțumesc. Domnul Hartong dorește să intervină și apoi doamna Holmeier le va răspunde celor doi. Domnule Hartong, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să ascult vie răspunsul doamnei Holmeier. Monica. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, da, întrebarea este justificată. Astăzi vrem să facem doar un transfer. Nu vrem să trimitem o notificare Sofiei, tocmai din motivul ilustrat și de colegul Manca. Există anumite aspecte juridice care nu au fost acoperite. Foarte pe scurt vă prezint care este situația și solicit uh, sprijinul dumneavoastră. Iată ceea ce susțin eu. Avem uh, un, o clădire care reprezintă un birou de informații. Acest birou de informații în incinta clădirii are încă un proprietar. Mi s-a comunicat că proprietarul trebuie mai întâi să decidă ce face. Dacă va închiria acel etaj atunci uh, închirierea nu se poate face către organizații dubioase sau care, organizații care uh, întreprind activități ce contravin principiilor noastre, principiilor Uniunii Europene, să zicem. Iată, să nu apar uh, dintr-o dată un uh, local, un magazin Beate Uze, despre care știm cu toții. Așadar, trebuie să vedem exact ce se întâmplă decizia dacă vom lua acea clădire sau nu va fi luată la anul când vom avea clar un dosar. Je vous remercie, Monica. Mulțumesc, Monica. Domnule Hartong, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Există unii care in deze economisch moeilijke tijd dit soort bedragen over de tafel gaan. Ik, ik snap het echt niet. Iată că nu aș fi vrut să discutăm despre amânarea acestui subiect. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Holmeier. Vă rog să răspundeți. Da, iată că cred că ar trebui ca înainte să se ia cuvântul pe acest subiect, să se parcurgă dosarul. Nu renovăm nicio clădire. Vom cumpăra o clădire și pe viitor nu vom mai plăti chirie și nici nu plătim 10 milioane, ci plătim 9 milioane, un preț redus la nivelul pieții. Și acum că piața se află la un punct uh, minim, ar trebui să profităm de ocazie pentru că mai Eh, târziu, vom putea profita. Este mult mai bine să procedăm astfel, eh, pentru că în trecut am plătit mereu chirii foarte ridicate. Această decizie vine în urma uh, deciziei Parlamentului de a cumpăra, dar numai la prețul pieții, pentru ca în cazul unei revânzări să avem un profit, să zicem. Pe aceasta este baza mm, acestui dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bucroș. În primul rând, aș vrea să îl rog pe domnul președinte să readucă ordinea în sală, să restabilească ordinea, pentru că nu mai aud nimic, nu mai înțeleg nimic, e de necrezut. Bocroș a raison. Domnul Bocroș are dreptate. Îi rog pe cei care nu doresc să participe în continuare la reuniune sau să asiste la ea să părăsească sala. Domnule Bocroș, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Celălalt punct important este că tot nu înțelegem de ce Parlamentul European ar avea nevoie de imobile în orice capitală. Sigur că nu e o problemă legată de politica de construcții, dar vom vota împotrivă deoarece, din motivul pe care vi l-am spus, deoarece nu considerăm că este niciun motiv ca să, în Parlamentul să achiziționeze clădiri. Domnul Hartung. Domnule președinte, da, dacă tot e să achiziționăm o astfel de clădire, decizia este foarte clară una politică și iată acum, în această perioadă de criză economică și financiară, nu ar trebui să cumpărăm clădiri indiferent unde, că în Sofia sau altundeva. V- văd că râdeți, dar mi se pare destul de urât, pentru că, iată, avem situație foarte gravă din punct de vedere economic și ce facem noi cei de la Parlament? Madame Holmeier. Doamna Holmeier. Knapp und bündig. Foarte pe scurt, domnule președinte. Biroul de informații nu este doar în serviciul Parlamentului, ci și în serviciul Comisiei. Deci înseamnă că colaborăm, facem acest proiect împreună. În al doilea rând, economisim bani cumpărând și încetând să mai închiriem. Dacă mai apoi vindem clădirea, atunci, pe termen lung, ne asigurăm un câștig. Deci, iată, acționăm cu răspundere și acționăm durabil, în sensul că acum uh, nu trebuie să ne gândim Uh, neapărat la economisire, ci trebuie să ne gândim la ce s-ar întâmpla dacă vom opta în continuare pentru chirie pe termen lung. Asta ar însemna că nu vom acționa în spiritul Parlamentului European, pentru că la nivelul Parlamentului European s-a decis să fie create birouri de informații, iar pentru domnul Manca spun că Comisia va finanța pe deplin partea sa de 60%. Așadar, pentru ultima dată le dau cuvântul domnilor Bocroș și Harton, care au solicitat să intervină și apoi îi voi da cuvântul raportare pentru concluzii. Domnule Bocroș, vă rog. Nu vreau să prelungesc discuția și sunt de acord cu domnul președinte că ar fi cazul să încheiem discuția, însă ca să lămurim lucrurile. Nu cred că Parlamentul are nevoie de spații, de birouri în Sofia și nici în altă parte. Într-adevăr, față de ce spuneți dumneavoastră, se face o economie, dar față de ce spun eu, nu se face nicio economie. Mulțumesc, domnul Hartong. Mulțumesc, domnule președinte. Nu m-a convins, doamna Holmeier, și nu mă poate convinge. spune că se vor economisi 10 uh, milioane. Nu înțeleg cum. Cer doar să aveți puțin respect pentru membrii Parlamentului care gândesc diferit față de dumneavoastră. Nu. Respectăm, uh, îi respectăm pe toți membrii Parlamentului, să știți că mă asigur eu personal de asta. Nu știu ce se întâmplă în țara dumneavoastră, dar uh, eu am fost uh, ales în Franța, o țară în care toate deciziile sunt centralizate. Guvernul este la Paris, însă toate organizațiile profesionale, toate întreprinderile, toate ONG-urile au sediu la Paris. Și în momentul în care pentru a aprofunda dosarele pe care le discutăm aici, trebuie să iau legătura pentru, cu reprezentanții părților interesate din Franța sau atunci când uh, mi se solicită informații din mie din partea lor sau când jurnaliștii îmi cer un interviu, toți jurnaliștii francezi au uh, sediu, funcționează de la Paris. Dacă nu există un birou între parlamentarii europeni uh, francezi să, fie, să aibă unde merge la Paris, atunci nu se poate lucra. Uh, pentru că nu avem unde să ne întâlnim. Ori ne întâlnim în aceste birouri, ori ne întâlnim la o cafea, ori ne întâlnim la sediul celor care fac lobby. Însă, de dragul demnității Parlamentului, avem nevoie de un birou. În Franța împărțim, avem un birou pentru cei 29 de parlamentari, pentru 29 de parlamentari la Paris. E un birou foarte frumos. Doamna Grelier are un birou la etajul superior pe care îl împarte cu tot atâția parlamentari. Sigur că există și risipă pe lume, dar nu cred că aici este risipa. Concluzia va fi trasă de doamna raportor, care ne va spune cum să votăm. De domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Această clădire este conformă strategiei pe termen mediu adoptate în martie și este o soluție mult mai bună decât închirierea. Noi trebuie însă să știm dacă trebuie să știm cum se vor rezolva celelalte probleme juridice. Trebuie să aflăm de, din partea comisiei cum se vor face plățile, pentru că plățile trebuie să fie și ele avantajoase pentru noi salut acest transfer și celelalte probleme uh, pot fi rezolvate ulterior. Foarte bine, vă mulțumesc. astfel, o precizare în legătură cu raportorul. Mi se spune că am primit o scrisoare pentru acest virament în data de 13 cu o corecție tehnică. Uh, viramentul va fi o sumă inferioară, 9 milioane 240 și nu 9 milioane 900 de mii. Cine este pentru acest virament, cum îl recomandă raportorul? Vă mulțumesc. Înțeleg că există unii care sunt împotrivă. Chiar așa este. 5 voturi împotrivă, abțineri, viramentul se adoptă. Alte viramente, domnule raportor. Domnule președinte, cu o săptămână în urmă am adoptat șase transferuri, șase viramente. Instituțiile europene vor trebui să compenseze plățile salariale non-indexarea din 2009. În 24 noiembrie, Curtea de Justiție a anulat o decizie a Consiliului, așteptăm o nouă decizie a Consiliului care să confirme că aceste salarii vor fi plătite. Am votat șase viramente și acum le avem în față pe două. Acestea au fost făcute pe baza datelor statistice obținute de la statele membre. În cazul Comitetului Economic și Social, Prevederile comisiei au diferit de uh, cele prezentate acum. Deci există o revizuire în, în loc de o creștere de 0,7 în 2010 avem 0,4, deci o reducere pentru economic, Comitetul Economic și Social. Reducere pe care sugerez să o adoptăm cu. Da, deci sunt pentru acest virament. Vă mulțumesc. Este așadar, vor, e vorba de viramentul 3. În legătură cu Comitetul Economic și Social. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Se adoptă. Domnule raportor, ultimul virament vizează Comitetul Regiunii 6-2010. Acest virament suplimentează ce am adoptat săptămâna trecută, 5 pe 2010, este uh, și aceasta o revizuire din același motiv ca și cea anterioară. Am însă o întrebare pentru comisie, dacă comisia este prezentă, sau pentru Comitetul Regiunilor. Comitetul Regiunilor a economisit cu tipărirea documentelor și aș dori să întreb dacă această economie a fost inclusă în proiectul de buget pentru 2011. Însă, în orice caz, sunt pentru acest transfer. Vă mulțumesc. Dacă poate cineva să răspundă din partea Comisiei cu privire la economiile făcute de Comitetul Regiunilor. Se pare că nu? Există cineva de la Comitetul Regiunilor? Da, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Calculele făcute au fost făcute cu o actualizare a adaptării Datele statistice au fost comunicate recent și poziția prudentă cu 0,7 propusă de la început a fost redusă la 0,4 pentru că noile date au permis această reducere. Însă, viramentele respective nu se referă la salarii. Poate, aș da acum cuvântul Comitetului Regiunilor, care poate este mai în măsură să dea informații. Da? Atunci, dacă poate vreun reprezentant al Comitetului Regiunilor să ne dea aceste informații, dacă vă puteți prezenta. Da, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește economiile legate de tipărirea documentelor, s-a ținut cont de acestea în buget, proiectul de buget pe 2011. Deci sunteți domnul Jacobsen. Da, sunt domnul Jacobson. Satisfait de ses Raportorul pare să fie satisfăcut. Cine este pentru acest transfer? Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri? O abținere? Transferul se adoptă. Nu mai rămân decât uh, mici subiecte, cum ar fi politica imobiliară, și anume un vot în legătură cu Agenția pentru Cooperare a uh, Reglementatorilor Energetici, ACER. Doamna mare are cuvântul. Da, o să fiu foarte succintă. Notificarea este lipsită de complexitate. Clădirea ce ne este pusă la dispoziție este plătită de guvernul sloven, ceea ce înseamnă că nouă nu ne revin costuri. La noi există posibilitatea ca această clădire să fie utilizată pe mai departe. Deci, din acest punct de vedere, nu avem nicio problemă de a organiza, în a organiza mai târziu o licitație publică. De aceea solicit că ACER să aibă sediul acolo, în Ljubljana, Uh, în acea clădire situată optim. Mulțumesc. Raportorul ne, raportoarea ne sfătuiește să luăm notă de acest proiect fără să emitem un aviz. Cine este pentru poziția raportorului? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. Patru abțineri. Deci nu emitem un aviz. Am vorbit despre Sofia legat de, e, e, de SAE, vă rog. Ich hätte gern... Foarte pe scurt din nou, aș fi vrut să predau astăzi un aviz. Dar, dat fiind că este vorba despre peste 260 de milioane de euro în total, uh, și dat fiind că foarte multe plăți uh, rămân neclarificate, Comisia, Parlamentul, uh, Fondul European de Dezvoltare se contrazic mereu, așadar aș dori să se specifice foarte clar de câți metri pătrați este vorba, de uh, ce suprafețe, ce suprafețe vor fi închiriate, ce suprafețe vor fi date mai departe, astfel încât pentru Comisia de Bugete să fie posibil să ia o decizie serioasă. Deocamdată nu se poate. Subliniez astăzi că planificarea trebuie să meargă mai departe, astfel încât să putem emite notificări. Uh, sigur, poziția mea este favorabilă față de această uh, clădire, dar dacă nu ajungem la finalul discuțiilor în decembrie, nu înseamnă că suntem împotrivă. Vrem să avem statistici, cifre concrete, astfel încât să putem să luăm o decizie decentă la final. Mulțumesc. Foarte bine înțeleg despre ce este vorba, este important. Este vorba de sediul Serviciului de acțiuni, pentru Acțiune Externă. Ați uh, avut deja ocazia să ne spuneți că aveți nevoie de informații suplimentare pe care nu le-ați primit, ceea ce înseamnă că nu putem să luăm o poziție decât în ianuarie. Doamna Gresle. Es wird ja auch va exista atunci în Bruxelles uh, un spațiu liber. Și aș vrea să știu ce se va întâmpla cu acest spațiu care poate să aibă capacitate de 1500 de oameni. Aș avea și o întrebare, spune doamna Holmeier, către Comisie. Poate că Comisia poate să ne ofere un răspuns astăzi. Uh, 1245 a fost prețul pentru metru pătrat, dar nimeni nu știe cum se calculează acest preț. Aș fi recunoscătoare comisiei dacă ne-ar spune cum anume a ajuns la suma finală de 1245 pe metru pătrat. Pentru că datele sunt uh, destul de neclare, la fel cum sunt și datele în ceea ce privește capacitatea de personal. Vă mulțumesc. Deci, vor fi întrebări la care va răspunde comisia. Eu aș face o observație care, după părerea mea, este un subiect la care merită să revenim anul viitor, după votul asupra bugetului și când vom putea gândi un pic mai la, la rece. Crearea Serviciului de Acțiune Externă a fost uh, dorită și anunțată politic ca neutră din punct de vedere bugetar. Însă, de fapt, va exista un supracost de funcționare în bugetul 2011, 34 de milioane de euro sau ceva de acest gen. Însă, ceea ce este important din punct de vedere bugetar, și acest lucru îl poate spune și domnul Hartung, este că contribuabilii sunt aceiași, aceleași persoane. Că impozitul este adresat orașului, regiunii sau Europei, este vorba tot de același contribuabil. Și din momentul în care introducem un serviciu de acțiune externă pentru cele 27 de state, dacă recrutăm funcționari la Bruxelles, dacă le dăm un sediu, dacă le rambursăm cheltuielile de călătorie, trebuie să existe o compensare pen, pentru statele membre care au funcționari afectați la Bruxelles, care costă acum bani din bugetul european, însă există economii în Franța. Și aceasta este neutralitatea bugetară. Nu este doar neutralitatea în interiorul bugetului european, ci neutralitatea totală. Trebuie să începem să ne gândim la ceea ce contabilii numesc o consolidare bugetară, o... pentru că acest lucru nu există în momentul actual. Atunci când purtăm o dezbatere cu privire la guvernanța economică și atunci când economiștii dezbat uh, și compară sistemul american și cel european, uh, acest mix de politici, Uh, acest mix de politici în Statele Unite, Unite, care este formidabil pentru că se coordonează cu bugetul federal, uh, politica monetară uh, stabilită de Federal Reserve. Noi avem Banca Centrală Europeană, însă nu avem un buget federal. Avem un buget de 1% din PIB. Însă de partea europeană există modalități bugetare extrem de mari Uh, bugetele naționale împreună plus bugetul european. Și dacă vrem să luăm uh, măsuri, domnul Bocros este foarte interesat de acest subiect. Dacă vrem o măsură a efectului economic al politicilor bugetare în toate economiile europene, pentru că acestea, acestea sunt fonduri comune pentru o mare parte uh, din uh, state, trebuie să ținem cont de total. Este o preocupare pe care o evoc în acest moment. Nu vreau să deschid o dezbatere în acest sens, pentru că vom avea alte ocazii pentru a purta dezbaterea respectivă. Inge vrea să ia cuvântul și, și ea. Însă vreau să vă atrag atenția la acest aspect, pentru că până acum fiecare a lucrat singur în colțul său. În momentul în care toate statele membre, fără excepție, reduc cheltuielile, există o sursă de resurse în economie la care nu se gândesc. Posibilitatea că se, cheltui, se cheltuiesc 2 euro la Bruxelles și se economisesc 27 de euro în statele membre. Deci, Asta vrea să facă Comisia Sure, asta menționează președintele uh, acestei comisie în valoarea adăugată europeană. Știu că am greșit uh, spunând aceste lucruri pentru că am lansat o nouă dezbatere chiar înainte de încheierea ședinței noastre. În ceea ce privește neutralitatea bugetară, nu știm dacă aceasta există deocamdată, pentru că, iată, aici avem cea mai mare lipsă de transparență. Comisia are 450 uh, de milioane cheltuieli, noi am auzit că vor fi mai mici, nu știm exact uh, în calitate de controlor bugetar care va fi situația, pentru că deocamdată, iată, nu ne-am îndeplinit sarcina. Uh, Analizând acum modul în care SAE este structurat ca personal și văzând că deja cresc uh, crește numărul de locuri pentru cei din statele membre, atunci este foarte clar că avem o problemă cu neutralitatea. Și am mari rezerve în ceea ce privește acest serviciu, pentru că văd că iată, se structurează cât se poate de dificil pentru contribuabilul european. Serviciul german este de trei ori mai mare decât serviciul european. Dar în ceea ce privește pozițiile de conducere, la uh, germani avem 34, iar la SAE avem 50. Deci dintr-o, din, uh, avem e iată, o, o relație total, un raport total disproporționat. Văd însă că nimeni nu intervine. Iuta, e prea simplu. Acest serviciu se bazează pe o creștere colosală a funcțiilor de condu- a posturilor de conducere. Ar fi foarte frumos dacă cineva s-ar ocupa de acest subiect, cineva în afară de mine, de data aceasta. În Franța, asta se numește armata mexicană, adică o armată în care sunt mai mulți generali decât soldați. În Europa, sigur că nu se întâmplă așa ceva. Domnule Bocroș, aveți cuvântul, Mă bucur foarte mult, domnule președinte, că ați semnalat această problemă. But I think uh, it is kind of misleading to Dar cred că nu e o comparație prea bună cea între Uniunea Europeană și Statele Unite mi-ar fi plăcut să aveți dreptate, dar vă sugerez cu respect că peste cinci ani am putea să facem o consolidare doar pentru serviciile externe. Și, în, și veți vedea atunci că cel mai multe dintre țări nu vor fi economisit nimic pentru serviciile externe. Față de acest lucru nu facem decât să adăugăm costuri acum ci nu economisim nimic la nivel național știind uh, foarte bine că în anumite țări, printre care și Franța, politica externă nu uh, va fi un subiect foarte drag dacă se aplică la nivelul Uniunii Europene și nu vom uh, economisi prea mult. Da, e adevărat, însă, din păcate, să știți că sunt 100% de acord cu, cu temele dumneavoastră. Tocmai de aceea și discutăm despre asta. Domnul Hartung. Voorzitter, dank u wel. U bent er een meester in om uh, het debat aan te zwengelen. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că sunteți uh, foarte iscusit în a mm, devia discuția. Văd că fie discutăm despre o cooperare cu statele membre, fie despre un suprastat. Oricum, vă mulțumesc pentru această dezbatere și eu sunt pentru buna cooperare cu statele membre. SAE ar trebui să iată să funcționeze astfel încât să nu apară costuri în plus, însă văd că din păcate tocmai aceasta este situația cu SAE deocamdată. Ar fi bine ca votul să fie amânat până la anul, pentru că deocamdată nu știm dacă avem un temei juridic pentru finanțarea SEAE. Bon, très bien. Bon, on arrête là euh, ce débat, mais vous voyez... Ne oprim aici cu această discuție, însă vor fi destul de lucruri de echilibrat. Mulțumesc uh, raportorului. Am terminat cu punctul 12 de pe ordinea de zi. Ultimul punct, 13. Următoarea reuniune nu va fi la anul, ci săptămâna viitoare. 13 decembrie, 20.30 la Strasburg, în sala VIC 100. Mulțumesc, ședința se suspendă.